2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De mai mulți ani uh, urmăresc raportul anual cu privire la principiile de subsidiaritate și proporționalitate și îmi face tot mai mare plăcere. Uh, uh, Acum, sigur, este ultimul dosar pe ordinea de zi în plenară la 10 și jumătate seara. Aceste principii nu sunt un apel la acțiune, ci o regulă de repartizare a competențelor între Uniunea Europeană și statele membre. Așadar, Uniunea Europeană nu poate să intervină decât dacă poate să acționeze mai eficient decât statele membre la nivel național sau local. La fel uh, și principiul proporționalității, care prevede că mijloacele instituite de Uniunea Europeană pentru a realiza obiectivele stabilite prin tratate nu pot uh, să meargă dincolo de ce este necesar. Aceste principii au fost uh, stabilite pentru a garanta funcționarea eficientă a Uniunii Europene. Apoi uh, sunt mijloace esențiale care fac legătura între Uniunea Europeană și cetățeni și, prin urmare, nu trebuie să fie deturnate și nu trebuie să ducă la um, alimentarea euroscepticismului. Din potrivă, acest raport acoperă anii 2015-2016 și uh, menționează că instrumentele existente Uh, sunt numeroase. Unele au fost instituite chiar în 2015. Există foarte multe instrumente care permit participarea la procedurile legislative, studiile de impact, procedura de consultare publică, platforma IPEX, platforma Refit, platformele interni, interne Connect și REDPEX. Apoi există dialogul prin COSAC și Comitetul Regiunilor, fără să uităm uh, și de procedura cartonașului galben. Iar din 2014 chiar, Parlamentele naționale și-au manifestat uh, un interes tot mai mare față de politica europeană prin intermediul noilor instrumente instituite, în special prin REFIT. În 2016, 65 uh, de avize au fost primite de la Parlamentele naționale. Aceasta este o creștere substanțială față de 2015, ceea ce ne încurajează. Prin urmare, nu sunt uh, în favoarea inventării de noi instrumente fără să fi explorat pe deplin potențialul instrumentelor existente. Procedura funcționează atunci când toți protagoniștii își manifestă interesul și de aceea subliniez uh, că este inutil să adăugăm noi instrumente și proceduri care nu ar face decât să îngreuneze povara um, administrativă și să încetinească procesul legislativ. Cred că împreună cu raportorii din umbră am reușit să avem un raport echilibrat care face apel la construirea unei uniuni eficiente, eh, care respectă diferențele și își ascultă cetățenii. Și le mulțumesc colegilor mei pentru cooperarea colegială și agreabilă de care au dat dovadă. Și în fine, aș dori să vorbesc despre Task Force-ul Timmermans. Probabil că știți că președintele Juncker a creat un grup de lucru însărcinat uh, cu discuții despre subsidiaritate. Au fost invitați uh, reprezentanții Parlamentelor Naționale, Comitetului Regiunilor și Parlamentului European. Refuzul Parlamentului European de a participa nu exprimă, în opinia mea, uh, o lipsă de interes din uh, partea Parlamentului European, ci un apel la respectarea rolului său de colegiuitor. Astfel, um, parlamentarii europeni uh, își păstrează libertatea de plină de a se exprima a posteriori cu privire la rezultatele acestui task force. Totuși, în niciun caz, aceasta nu trebuie să întineze relațiile Parlamentului European cu COSAC și cu Comitetul Regiunilor. De altfel, aș vrea ca relațiile cu Comitetul Regiunilor să fie consolidate și am scris o scrisoare în acest sens președintelui Parlamentului. Uh, într-adevăr, Comitetul Regiunilor este o instituție indispensabilă, deoarece uh, reprezintă o legătură importantă între Uniune și regiuni. De aceea am subliniat această nevoie de apropiere între instituțiile europene, naționale și regionale. Doar împreună și fiecare la nivelul său putem să acționăm și să angajăm o politică în interesul bunăstării cetățenilor noștri. Și vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Mimița. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor Delvo pentru munca excelentă și pentru concluziile pozitive la care a ajuns. De la începutul mandatului, Comisia Juncker s-a angajat pentru a pune în valoare principiile subsidiarității și a proporționalității. Vrem să colaborăm cu parlamentele naționale și cu instituțiile europene pentru a ne asigura că fiecare propunere îndeplinește nește aceste deziderate și ne-am îmbunătățit înțelegerea uh, comună a ceea ce înseamnă subsidiaritate și proporționalitate. Acordul interinstituțional în ceea ce privește mai bună legiferare pe care cele trei instituții l-au semnat acum doi ani pune accentul din nou asupra respectării pe deplin a acestor principii la elaborarea legislației Uniunii și la analiza de impact aferentă. Avem un angajament comun pentru a, a, um, a face schimbările pe care cetățenii și le doresc. Colegul meu, vicepreședintele Timmermans, ar fi dorit să fie aici în această seară, însă a trebuit să fie la Luxemburg pentru Consiliul de Afaceri Generale. Sub conducerea sa, colegiul a investit mult într-o în agenda pentru o mai bună legiferare. Am făcut pași importanți pentru mai multă transparență, mai multă participare publică și o legiferare bazată pe mai multe date certe. Această schimbare ține și de o schimbare a mentalității și aduce rezultate. Așa cum a anunțat președintele Juncker în declarația cu privire la situația Uniunii din 2017, subsidiaritatea și proporționalitatea trebuie să fie în centrul atenției și, de asemenea, trebuie să facem mai puțin acolo unde se impune acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că deciziile sunt luate la nivelul corespunzător, fie că e vorba de nivelul european, național, regional sau local. Și trebuie să discutăm unde există domenii de politică unde competențele ar putea fi redelegate statelor membre atunci când se impune acest lucru. Comisia a luat notă de decizia Parlamentului de a nu se alătura acestei task force. Continuăm să subliniem că locurile destinate Parlamentului sunt în continuare deschise dacă Parlamentul își va schimba părerea. Salutăm însă faptul că raportul pe care îl discutăm astăzi confirmă interesul Parlamentului în a contribui la îmbunătățirea aplicării și a monitorizării principiului subsidiarității. Multe dintre sugestiile dumneavoastră sunt foarte similare cu ideile care în momentul de față sunt examinate de această echipă de lucru. În ceea ce privește controlul de subsidiaritate și mecanismul aferent, suntem de acord că parlamentele naționale ar trebui să fie foarte precise atunci când își expun motivele pentru care consideră că anumite propuneri nu respectă principiul subsidiarității. În raportul dumneavoastră solicitați de asemenea Comisiei să își împărtășească cu această cameră răspunsurile vis-a-vis -vis de avizele motivate ale Parlamentelor Naționale. Este o sugestie pentru Comisie de a exclude perioada de vacanței de vară din acea perioadă de 8 uh, săptămâni, așa cum am procedat pentru luna august. Perioada de 8 săptămâni este stipulată în tratat, însă analizăm această chestiune în acel în acea echipă de lucru pentru subsidiaritate și proporționalitate. Și sigur, Comisia nu deține monopolul pentru ideile bune, de aceea suntem întotdeauna pregătiți să discutăm sugestii constructive din partea Parlamentelor Naționale. În 2015, o primă inițiativă cu privire la Cartea Verde a fost susținută de 18 parlamente naționale. Multe dintre sugestiile făcute au fost reflectate în pachetul cu privire la economia circulară pe care Comisia l-a adoptat în 2015. Sunt de acord cu dumneavoastră cum că o astfel de inițiativă arată cum anume parlamentele naționale pot avea un rol constructiv în cadrul arhitecturii instituționale. Credem că ar trebui acum să ne concentrăm în a utiliza actualele mecanisme pe deplin, mai degrabă decât să începem acum o dezbatere instituțională de durată, unde modificările ar impune de asemenea modificări și la nivelul tratatelor. Câte aveți un minut minute au de la un minut, domnule Preda. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Delvo pentru redactarea acestui raport și să mulțumesc uh, și colegilor din uh, jury pentru că au ținut cont uh, de multe dintre uh, sugestiile din avizul AFCO pe care l-am redactat eu. E clar că raportul anual cu privire la subsidiaritate și proporționalitate reprezintă un instrument foarte util pentru a ne permite să apreciem punerea în aplicare a acestor principii fundamentale și apărarea prerogativelor care revin Parlamentul Național există convergență pentru a constata și că mecanismul pentru uh, asigurarea subsidiarității și proporționalității funcționează bine în ansamblu. Vedem așadar clar că există puține cartonașe galbene care au fost adoptate, iar statisticile legate de avize uh, și legate de diversificarea uh, acțiunilor parlamentelor naționale uh, sunt uh, pozitive. E clar că parlamentele devin uh, interlocutori privilegiați în aceste schimburi de opinii. În avizul nostru, AFCO a subliniat necesitatea de a introduce o doză de flexibilitate în cadrul sistemului de alertă timpurie, în interpretarea termenului de 8 săptămâni, și încercuiește detaliile uh, care vizează dispozițiile tratatului cu privire la, tratament, la Parlamentul Național. Mulțumesc pentru atenție. numele PP are acum cuvântul domnul Radev, două minute. Mulțumesc, dragi colegi. Aș vrea să îl felicit pe raportorul nostru și să-i mulțumesc din suflet pentru buna cooperare pe care am avut-o pe marginea acestui raport. Vreau să le mulțumesc, bineînțeles, și celorlalți raportori din umbră. Cred că acest raport uh, stabilește echilibrul corect și reflectă cu exactitate uh, punctele din uh, rapoartele Comisiei privind subsidiaritatea și proporționata pentru 2015 și 2016. Vreau să felicit um, Comisia Europeană pentru inițiativele sale din ultimii ani care au contribuit la bună implementare a acestor două principii în legislația europeană. Astăzi, când Uniunea Europeană se confruntă cu crize fără precedent, și își caută identitatea, este extrem de important uh, să venim cu legislații europene robuste în domenii în care Uniunea Europeană poate să facă progrese reale și să adauge valoare. Din aceste motive, trebuie să aplicăm cu exactitate aceste două principii pentru că altfel nu vom face decât să alimentăm vocea euroscepticilor. Parlamentele naționale reprezintă cetățenii europeni în contextele naționale. Acest lucru este foarte important pentru a combate divergențele de opinie între instituțiile europene și publicul general. De aceea, cred că ar trebui să le oferim ocazia reală de a participa oferind o flexibilitate mai mare în calcularea acelor perioade uh, în care își pot transmite avizele motivate. Prin respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, vom elabora reguli mai bune care nu vor fi criticate și doar așa vom putea restaura încrederea cetățenilor. Mulțumesc. În numele S și domnul Coferati, un minut. La relațiune că stiamo discutando. Raportul pe care îl discutăm astăzi este unul foarte echilibrat. Și aș dori să mulțumesc uh, doamnei Delvo pentru pasiunea cu care a lucrat la acest raport. Raportul anual cu privire la subsidiaritate și proporționalitate reprezintă un instrument important. Ne permite să pun, dăm substanță practicii noastre democratice. Uniunea are nevoie în anumite sectoare de a crește reglementarea prin intermediul unei legislații mai ample. În alte cazuri însă trebuie să organizeze legislația deja existentă. Și trebuie să dăm un semnal important, dar pozitiv. Și dacă reușim să facem acest lucru, um, să sper să reușim acest lucru pentru cetățenii europeni. Trebuie să răspundem cerințelor care vin de jos în sus și trebuie să ținem cont de sugestiile Parlamentelor Naționale. Așa cum se numesc uh, actualmente cartonașe verzi. În 2017-19 camere uh, ale Parlamentului Naționale au solicitat Comisiei să pună în aplicare principiile subsidiarității și proporționalității. Solicit eu uh, acest lucru Comisiei confirmat de numărul important de solicitări. Mulțumesc. Uh, din partea ICR, un minut jumătate. Da. Domnul Karim. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să fac mai întâi niște comentarii de natură generală, după care să mă refer și la unele comentarii mai degrabă personale. Mai întâi, uh, Medi, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai făcut această muncă pentru comisia noastră și pentru acest Parlament. Însă, în special, îți mulțumesc pentru că întotdeauna ai ascultat sugestiile pe care a trebuit să le uh, fac. Uh, nu ai fost întotdeauna de acord, dar aceasta este o prerogativă pe care o ai la îndemână. Cel puțin însă ai fost deschisă la sugestiile mele. Deja de mulți uh, ani uh, m-am tot informat în legătură cu acest subiect și am informat uh, și comisia cu privire la această temă. Întotdeauna am reușit să prezint această temă așa cum trebuie în Parlament. Însă sunt uh, de această dată câteva chestiuni cu care nu sunt uh, de acord, uh, nu sunt de acord cu tine în legătură cu ele, dar nu voi vota împotriva acestui raport. Întotdeauna poziția mea a fost că trebuie să legăm parlamentele naționale de mm, procesul nostru de luare de decizii și de legiferare, pentru că altfel ajungem în situația în care se regăsește astăzi țara mea. Adică pot să spun că aceasta este poate ultima ocazie pe care o am la îndemână pentru a mă adresa aceste instituții în legătură cu acest subiect. Însă, um, e clar că ceea ce prinde la public uh, guvernele își asumă, iar ceea ce nu este uh, popular uh, e ceva ce se lasă în seama Uniunii Europene. Deci trebuie să legăm parlamentele de activitatea pe care o derulăm noi aici. Mulțumesc. Doamna Butone, pentru ENF, un minut președinte. În primul rând, constat o schimbare în bine în tonul și conținutul acestei propuneri de rezoluție privind subsidiaritatea și proporționalitatea față de precedentele rapoarte. Sunt înclinată să acord uh, prezumția de nevinovăție, însă nu cred uh, că trebuie să deturnăm uh, principiul uh, subsidiarității pentru a servi interesele unei suveranități europene tot mai uh, insistente. Oricum ar fi, voi continua să fiu vigilentă în ceea ce privește aplicarea de către instituțiile europene a acestor principii fundamentale. În al doilea rând, salut uh, utilizarea tot mai mare de către parlamentele naționale a mm, posibilităților prevăzute de protocolul numărul 2. Sunt uh, de acord și cu acele cartonașe verzi uh, și sunt de acord cu crearea unor cartonașe roșii Posibilitatea transmiterii unui aviz motivat trebuie să fie extinsă pe durata întregului proces legislativ sau să fie propus măcar la început, la mijloc și la final. Este necesar acest lucru pentru că parlamentele naționale sunt inima democratică a Europei. Vă mulțumesc. La Catch DI îl avem pe domnul Marias, singurul uh, scris la cuvânt și dau cuvântul. Îmi cer scuze, spune președinta. A fost o greșeală din partea mea, cred că din cauza orei târzii. Domnul Pospisil era înscris și dumnealui la cuvânt, așa că îi dăm cuvântul și după aceea domnului Marias. který se otázce uh, subsidiarity Mulțumesc, doamnă președinte. Da, pe mine m-a interesat întotdeauna această temă a subsidiarității și proporționalității și mă bucur că discutăm această temă acum. Din păcate, e destul de târziu și nu prea se acordă atenție acestui raport. Și e păcat, pentru că eu consider că aceste două principii sunt vitale atunci când este vorba de legislația europeană. Mă bucur că parlamentele naționale învață acum, acum să folosească acest instrument al avizelor motivate și noi ar trebui să ne asigurăm că pe viitor vor folosi și mai mult aceste instrumente. Astfel, avem posibilitatea să ne asigurăm că uh, nu se adoptă legislație care mm, ulterior ar fi refuzată de parlamentele naționale. De aceea susțin Parlamentul European și Comisia Europeană și pe dom domnul Juncker în această privință. Sper că facem legi de mai bună calitate. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul cu privire la subsidiaritate și proporționalitate este foarte important. Ar trebui să luăm notă de uh, faptul că, conform principiului subsidiarității, deciziile trebuie luate cât mai aproape de uh, cetățeni. Asta înseamnă că acesta este un principiu democratic, un principiu care duce la o descentralizare a puterii. Și asta înseamnă și că trebuie selectate nivelurile la care se iau uh, decizii. Uh, atunci uh, când uh, vorbim uh, despre subiecte care țin de competențele Uniunii Europene. Deci este un mecanism care legalizează fundamental efortul european și oferă o parte semnificativă de acțiune parlamentelor naționale. Parlamentele naționale au drept la veto, au dreptul uh, la cartonașe galbene, pot uh, să uh, ia în discuție nevoia Bruxelului de a hotărâ în legătură cu absolut orice. Deci eu chiar mi-aș dori ca principiul subsidiarității să fie implementat așa cum trebuie pentru a consolida democrația la nivelul Uniunii Europene. Mulțumim! Domnule, președinte, domnule comisar Mimița, revenim la dumneavoastră pentru ultima dată în această seară. Thank you, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Ce s-a întâmplat, domnule Brock? Mettez votre micro, monsieur Brock. Aprindeți microfonul, domnule Brock. Ich hatte mich für dieses Verfahren der Catch the Eye bestimmt dreimal gemeldet. Eu uh, mi-anunțasem intenția de a interveni în procedura Catch the Eye de trei ori. Îmi pare rău că nu ați luat notă de solicitarea mea. Asta este soarta mea, să nu fiu băgat în seamă. Îmi cer scuze, chiar nu v-am văzut pentru a vă înscrie la Catch the Eye. Chiar nu v-am văzut, îmi pare foarte rău. Vreți să reparăm situația? Da Dacă cele trei doamne din față îmi oferă această posibilitate. Da, vă rog, puteți vorbi un minut. Președinte... Doamnă președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru uh, această posibilitate de a spune și eu ceva în această dezbatere. Eu cred că principiile subsidiarității și proporționalității sunt decisive pentru legitimarea, dar și pentru eficiența decizională, pentru că reprezintă un instrument important de legitimizare și organizare. În același timp însă trebuie să vedem și că aceste două principii au și o soră, și anume principiul solidarității. De aceea trebuie întotdeauna să ne aducem minte că acestea trebuie să fie într-un echilibru, pentru că atunci că ce, ce privesc unele țări ca subsidiaritate, cele mici nu uh, văd ca subsidiaritate. La fel, diferențe de opinii între mm, țările bogate și cele sărace. De aceea, aceste principii trebuie menținute în echilibru. Și evident că Parlamentul uh, European joacă un rol important. La fel și la naționale se vorbește de uh, cartonașul galben, dar trebuie ținut cont și de cartonașul uh, portocaliu, care este evidențiat în tratatul de la Lisabona și care întărește drepturile parlamentelor naționale. trebuie să ne aducem aminte de acest lucru în caz decizia trebuie însă să se ia acolo unde există competențele necesare la nivelul decizional corespunzător. Désolé pour ce faux départ tout à l'heure. Domnule Mimița, îmi cer scuze că v-am indus în eroare adineauri. Aveți cuvântul acum. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului, aș vrea să închei prin a vă reasigura că Comisia va face tot posibilul pentru a se asigura că proporționalitatea și subsidiaritatea rămân în centrul procesului democratic european. Vom continua să discutăm cu dumneavoastră și cu Consiliul, dar și cu parlamentele naționale cu privire la acest subiect și alte subiecte importante. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și în încheiere, doamna Delvo. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Această discuție se încheie frumos căci chiar dacă există nuanțe de interpretare, mă gândesc că există și o mare convergență a opiniilor legate de subsidiaritate și proporționalitate, care sunt principii importante. Mulțumesc domnului Broc că a subliniat uh, faptul că uh, acestea nu sunt doar niște principii unice de funcționare a Uniunii Europene, ci că pe lângă ele mai există și solidaritatea care își are uh, locul său în arhitectura europeană. Deci trebuie să continuăm să încurajăm parlamentele naționale și parlamentele regionale să folosească pe deplin instrumentele uh, existente și uh, mai ales să uh, în, facem parlamentele să se responsabilizeze astfel încât să nu dea vina pe Bruxelles pentru tot ceea ce se întâmplă uh, prost în lume, ci să înțeleagă că împreună trebuie să funcționăm uh, optim. Și sper că toată lumea va vota așa cum trebuie pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Delvo. Să încheie dezbaterea aici.